Dragi colegi, vă rog să luați loc. J'ouvre notre euh, séance. Deschidem uh, ședința comisiei noastre extraordinare, reuniunea Comisiei de Bugete și aș dori să mulțumesc în primul rând doamnei Georgieva pentru prezența dumnea ei aici. Dumnea ei tocmai iese din reuniunea Colegiului de Comisar și a venit uh, să țină, să țină promisiunea pentru a da uh, face un raport în fața Comisiei de Bugete despre ceea ce va fi bugetul rectificativ pentru 2015, numărul 7, cu privire la criza migranților și răspunsul pe care îl aduce Uniunea Europeană la fluxul de refugiați și la susținerea pentru țările care primesc acești refugiați doamnă vicepreședinte, care se ocupă și de probleme, se ocupe de probleme bugetare, uh, ne va, ne va vorbi despre mobilizarea posibilă a instrumentului de flexibilitate pentru aceste angajamente. Ne bucurăm uh, ca acestea să fie above the ceiling, cum spune președintele, dincolo de pragul stabilit inițial, dar vrem să știm și care este situația cu plățile, vrem să știm dacă și acestea sunt uh, above the ceiling sau nu. Înainte de a vă spune care au fost deciziile care s-au luat uh, ieri de către coordonatori dimineața, am hotărât să organizăm trei audieri publice în fața Comisiei Bugete în decursul primului semestru 2016. În primul rând, o audiere cu privire la revizuirea la jumătatea parcursului a cadrului financiar multianual CFM, iar data va fi stabilită probabil pentru ianuarie sau februarie 2016. O a doua audiere va purta tema noilor instrumente financiare și rolul uh, National Promotional Banks și uh, anume în contextul IMM-urilor. Aceasta s-ar putea să aibă loc în martie și apoi o treia audiere cu privire la implicările bugetare ale crizei refugiaților, a solicitanților de azil și migraților, o audiere care se va organiza în cooperare cu alte comisii care vor fi interesate de această audiere, probabil LIBE, care uh, se va ocupa și de dimensiunea internă și externă a acestei problematici. Probabil că această audiere va avea loc în mai. Coordonatorii, de asemenea, au uh, hotărât să aprobe patru misiuni, una dintre ele în Turcia, prima în februarie, în săptămâna turcoaz, alta în Liban și Iordania în mai. Ne aflăm în acest sens în contact uh, cu uh, cei care se ocupă de subiectul pentru care dumneavoastră uh, sunteți aici. O a treia misiune ar permite delegației noastre de a merge la Berlin și la Paris pentru a discuta despre situația bugetară și recomandări. Această misiune probabil va avea loc între martie și aprilie și o patria, a patra misiune în Grecia în iulie pentru a verifica la fața locului eficiența angajamentelor și eficacitatea angajamentelor luate de către autoritățile locale cu privire la redresarea bugetară și la reformele structurale. Iată așadar informațiile pe care vreau eu să vi le transmit la începutul reuniunii în cadrul comunicărilor președintelui. Probabil că ați văzut la ora 11 că ați primit pe mail liniile de orientare ale propunerii de mobilizare a instrumentului de flexibilitate care v-a fost trimis însă acesta va fi acoperit, această informație, de comunicarea pe care o va face acum doamna vicepreședinte a Comisiei, doamna comisar Georgieva. Încă o dată, doamnă vicepreședinte, mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici direct la noi, imediat după aceea, pentru a informa membrii Comisiei pentru buget și vă dau cuvântul, doamnă comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru oportunitatea de a fi în comisia dumneavoastră acum. Stimați deputați uh, în Comisia pentru Bugete, într-adevăr, tocmai am adoptat propunerea Comisiei a um, proiectului de buget uh, rectificativ pentru 2016. Aceasta este, de fapt, o parte din răspunsul nostru față de criza refugiaților pentru că această situație cere o creștere a fondurilor. În total am dublat chiar fondurile pe care le vom aloca pentru rezolvarea acestei crize de la 4,5 miliarde pe care le-am avut inițial la începutul acestui an până la 9,2 miliarde la care am ajuns acum. Nu numai că am crescut uh, resursele financiare pentru această soluționare, dar uh, sperăm ca și cu susținerea Parlamentului și cu susținerea Consiliului să putem face acest lucru într-un timp record. Înțelegem cu toții de ce este foarte important să acționăm repede. Este important pentru oamenii din Europa să vedem și să vadă că suntem capabili să ne mobilizăm și să acționăm foarte repede pentru ca să fim la înălțimea așteptărilor lor. Permiteți-mi acum să vă dau câteva detalii din această propunere. După cum am menționat și înainte, am început în 2015 cu 4,5 miliarde pentru 2015-2016 și apoi am propus măsuri de 1,2 miliarde mai ales pentru finanțarea schemei de relocare pentru 160.000 de refugiați, astfel încât să putem avea un răspuns colectiv la această problemă în Europa. Apoi 1,7 miliarde suplimentare pentru 2015-2016 a fost anunțat uh, în 23 septembrie. Un miliard din aceștia vor fi disponibili pentru acțiuni externe, pentru a-i ajuta pe oameni să rămână acolo unde sunt, adică în țările din jurul Siriei, din vecinătatea Siriei și de asemenea vor fi uh, folosiți pentru ajutor umanitar în interiorul Siriei. Și 700 de milioane de euro uh, sunt pentru măsurile de redresare, adică pași, pași care trebuie să fie uh, făcuți de către statele membre pentru a îmbunătăți controlul la frontieră. Acest 7,5 miliarde, deci acest pachet, se adaugă la 1,8 miliarde de euro pentru Fondul uh, European uh, pentru Africa, fondul de ajutorare care este finanțat în mare parte din uh, Fondul de Dezvoltare European. Vreau să vă amintesc de asemenea că la summitul șefilor de stat de săptămâna trecută, aceștia s-au angajat să mobilizeze un, un miliard de euro suplimentari pentru a ajuta UNCHR-ul, Înaltul Comisariat pentru Refugiați, dar și Programul Alimentar și alte agenți, alți agenți și actori importanți Uh, ICRC și alții care sunt uh, esențiali și au nevoie de acest uh, miliard în plus de euro. Permiteți-mi acum de asemenea să vă vorbesc de cele două decizii suplimentare pe care le-am adoptat în comisie. Primul este proiectul de buget rectificativ 2007-2014 pentru perspectiva aceasta financiară, iar o parte importantă a acestor măsuri rapide vin să răspundă la o criză fără precedent în Europa. Cea de-a doua cerință este mobilizarea ajutorului de urgență, rezervei pentru ajutor de urgență, pentru ca să poată fi folosită pentru măsurile suplimentare de anul acesta care vor fi necesare. În total, așadar, aceste două propuneri vor putea mobiliza 800 1 milioane de euro încă anul acesta, 2015, și vreau să subliniez importanța faptului că aceste fonduri suplimentare vor putea să fie disponibile chiar anul acesta și se va putea face un prim pas financiar esențial pentru abordarea crizei. Apoi, 2017, uh, uh, aici se referă la uh, angajamentele de plăți pentru uh, gestiunea crizelor, uh, crizei refugiaților, atât pentru acțiuni uh, interne cât și la capitolul 3 și 4, la instrumente, capitolul 4. Deci putem astfel să oferim ajutor financiar celor mai afectate state membre, să îmbunătățim și capacitatea de acțiune a agențiilor europene și să oferim în același timp asistență pentru măsuri umanitare țărilor terțe. În plus, acest 401, de, 401 miliarde sunt propuse pentru fondul AMI pentru migrație și integrare, AECF-ul, ă, dar și 100 ă, de milioane de euro pentru asistență de urgență pentru statele membre cele mai afectate. Aceasta ar permite și implementarea mai rapidă a schemelor de relocare și de susținere pentru migranți în așa numitele hotspoturi. uri deci, uh, mai ales uh, o creștere a, a capacității de absorpție în locurile în care refugiații vin în număr foarte mare. 120 1,3 milioane, 120 de mii acum, dar 1,3 milioane acum pentru anul următor pentru cele trei uh, agenții importante, Frontex, 60 de posturi, EASO 30 uh, de posturi și EOPOL 30 uh, de posturi. Apoi, 300 de, mii de euro, milioane de euro pentru instrumentele de vecinătate care să permită o creștere suplimentară a um, fondului MADAT pentru Siria. E vorba de fondul pentru speranță, Fond of Hope. Asistarea țărilor vecine și uh, găzduirea de refugiați, de asemenea, intră din acest uh, buget. Uh, de ce insist asupra acestui punct? Pentru că avem un flux mare de refugiați care vin în Europa din cauza lipsei de speranță. Consideră că lumea a uitat de ei și că nu o să mai poată niciodată să se întoarcă acasă în condiții bune, din contră condițiile se deteriorează acolo și de aceea consideră că numele pentru acest fond este absolut justificat. Celelalte două elemente ale pachetului migrație pentru 2015 includ următoarele Comisia își va reorienta 200 de milioane din IPA și din ENI pentru a îmbunătăți uh, fondul de ajutor pentru Siria, care va veni în complementarea celor 300 de milioane care sunt uh, prevăzute în uh, instrumentul european de vecinătate astfel încât Fondul European pentru 2017 va putea să ajungă la peste 700 de milioane și acest, uh, acest ajutor va fi important pentru statele membre. Suplimentar vor mai veni 200 de milioane de euro pentru persoanele strămutate către UNCHR, programul alimentar al ONU și altele, care vor fi finanțate mai ales prin uh, rezerva de urgență și, uh, mai precis, cum urmează. 10 milioane de angajamente din partea uh, rezervei operaționale umanitare, 15 milioane pentru, uh, din uh, cererea de transfer pe care a aprobat-o deja Comisia aceasta pe 3 septembrie și, în final, o nouă cerere de transfer de fonduri, 175 de milioane din rezerva de urgență pentru ajutorare, care a fost deja primită până astăzi. Așadar, pentru aceste acțiuni imediate de care vorbeam acum, avem nevoie de plăți în valoare de 40% din angajamente, care au fost cerute în noul transfer pentru ajutorul umanitar. Așadar, avem nevoie de, pl- de uh, plăți uh, și angajamente de 70 de milioane de euro. Comisia a cerut să acopere o parte din acesta din DAP 7 prin, re, prin transferare 30 de milioane, de exemplu, din rezerva de urgență pentru ajutorare și restul plăților vor fi uh, necesare în 2016. Pe lângă DAB 7 și transferul uh, din uh, rezerva de urgență, cele două lucruri pe care le-am adoptat în uh, reuniunea comisiei și care vreau să vi le prezint acum, am mai stabilit și așa numitul transfer global. O parte din acesta înseamnă plățile pentru finalizarea programelor operaționale în ceea ce privește securizarea frontierelor, siguranța alimentară și răspunsul urgent la criză, deci linia capitolul 3 și 4. Restul apoi va trebui să acopere nevoile de plăți uh, din uh, capitolul 1A cu 170 de milioane de euro care vor acoperi așadar lipsele din Erasmus care a fost deja anticipate în raportul de implementare pe care l-am avut și l-am prezentat deja. Aș dori să vă rog să mă susțineți, să ne susțineți pentru că avem nevoie de o aprobare urgentă a acestui pachet DAB 7 2015, rezerva de urgență și transferul global pentru 2015, pentru ca să putem uh, pune la dispoziție aceste angajamente mai ales pentru programul alimentar mondial și pentru alte organizații cât se poate de repede. Având în vedere că deja se întâlnesc probleme alimentare și lipsa de alimente în Iordania, în uh, Liban, este absolut necesar să acționăm cât se poate de repede, să transmitem un semnal clar. Europa vine cu ajutoare imediat și este în momentul de față în curs de mobilizare. Văd că Aici este și Consiliul și avem aceeași rugăminte către Consiliu ca să se adopte cât se poate de repede aceste măsuri. Din păcate, cu acești pași pe care îi vom face, nu vom putea pune capăt acestei crize și de aceea va trebui să încercăm să găsim și soluții în bugetul din 2016 cu ideea să încercăm să creăm o fundație solidă pentru a găsi un răspuns. Vom uh, avea și la sfârșitul lui octombrie o, o amendare probabil la, la deciziile bugetare prin care se va formula pe, vom fi, vor fi formulate de către noi și de asemenea va fi mai important decât niciodată ca și Consiliul și Parlamentul, dar și Comisia să dea dovadă de solidaritate, să arate că putem lucra împreună aceste trei instituții pentru ca să-și facă datoria în cadrul perioadei de conciliere. Cred, domnule președinte, estimați uh, deputați din această comisie, că această prezentare vă va ilustra cât de în serios luăm această criză noi la comisie și aș vrea să mulțumesc în acest context și colegilor mei, colegi de la Direcția Generală Bugete de la Comisie, dar aș vrea să mulțumesc și Comisiei și colaboratorilor Comisiei pentru că au lucrat zi și noapte, au încercat să găsească peste tot resurse suplimentare pentru ca să putem să venim cu această prezentare spre dumneavoastră și să vă rugăm de aprobare. Este clar că aceasta este prioritatea absolută în momentul de față și nu am niciun dubiu că vom fi la nivelul acestei provocări. Vă mulțumesc! Merci, Madame la Vice-Présidente, pour cette commune. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această prezentare. Doamnă comisar, Comisia pentru Buget s-a întrunit uh, luni și marți, săptămâna aceasta, pentru a analiza toate propunerile de amendament și de compromis pe care le-a putut elabora raportorul cu sprijinul grupurilor politice. Acum o săptămână dumneavoastră înși vă ați organizat un forum cu privire la buget. Cu acea ocazie, mai mulți vorbitori au insistat asupra flexibilității de care avem nevoie în acest cadru financiar multianual. Iată că în 2015 se întâmplă foarte multe lucruri. Asta ne îndeamnă și mai mult să flexibilizăm acest cadru, poate încă prea strict. Așadar, avem un buget rectificativ pentru un proiect de buget rectificativ pentru agricultură, avem un proiect, un, un propunere de amendament pentru încă 500 de milioane și avem și proiectul de buget pentru 2016 care trebuie să cuprindă ajutorul pentru refugiați, pentru țările de primire, așa încât să putem face față, atât cât se poate, acestei crize ce foarte probabil se va prelungi până dincolo chiar de anul 2016. Suntem conștienți care sunt uh, limitele noastre și știm că va trebui să facem tot ce vom putea pentru a flexibiliza aceste limite. Mulțumesc foarte mult doamnei comisar și acum dau cuvântul doamnei raportor, Gardia Zabal. Presidente, eh, muchas gracias, señora comisaria, por... Mulțumesc foarte mult, Domnule președinte, mulțumesc și doamnei comisar pentru prezența sa la această reuniune. A venit foarte rapid pentru a ne prezenta propunerea de buget. Încă analizăm uh, în detaliu toate documentele. Vom încerca să parcurgem această analiză cât se poate de rapid la rândul nostru, fiindcă, așa cum spuneați, e vorba de o chestiune prioritară în momentul de față, aceasta a fondurilor de care avem nevoie pentru a face față crizei refugiaților. Sau, în orice caz, să ne străduim în acest sens atât cât se poate. E cumva o problemă de interpretare? Nu. Bun. Deci, ca să reiau, voiam să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit atât de repede în fața comisiei noastre pentru a ne prezenta proiectul de buget. În cadrul comitetului nostru am dorit și noi să ne ocupăm de abordarea acestei crize a refugiaților, ca și întregul Parlament European, deocamdată nu dispunem de toate detaliile acestui proiect, vom parcurge cât se poate de repede analiza documentelor pe care ni le-ați trimis, și ne vom strădui să adoptăm cât mai rapid acest proiect de buget pentru ca fondurile să poată fi deblocate. Aș avea câteva întrebări, însă sunt convinsă că multe dintre răspunsurile la întrebările mele se regăsesc deja în documentele pe care ni le-ați trimis. Vorbeați însă de o sumă de 70 de milioane de euro care ar fi uh, puse la dispoziție. Din ce linie bugetară ar veni acest, această sumă? Sunt bani disponibili deja? sau uh, sunt bani suplimentari ce vor fi adăugat în 2016, apoi cât privește agențiile. Știți că am tot discutat despre problema personalului acestor agenții, Frontex, EASA, Europol. Am dorit să știm dacă în 2016 agențiile vor avea același nivel de același număr de persoane angajate? Și în ce privește plățile? Am văzut că există o propunere pentru Grecia, însă plățile în acest caz nu au fost modificate, pentru că nu s-a considerat că ar fi necesar. Acum însă vedem că este o creștere. Nu cumva acest lucru va avea un impact asupra sumei globale a acestor plăți? Ideea este să vedem de unde vor veni banii pentru toate aceste creșteri. Pentru a nu ajunge la o situație în care la anul să acumulăm facturi neplătite. De undeva, cum spuneam, banii aceștia trebuie să vină. Sau, pe de altă parte, s-ar putea ca banii aceștia să fie disponibili în 2016, dar lucrurile să se înrăutățească ulterior și să acumulăm uh, uh, facturi neplătite în anii următori. În orice caz, vă felicit pentru munca depusă până acum. În mod clar, Comisia ia foarte în serios criza refugiaților și încearcă să vină cu răspunsuri și inițiative niciun caz să știți că noi nu vom bloca niciuna dintre aceste inițiative, vom colabora cu dumneavoastră într-un mod cât mai eficient cu putință. Mulțumesc. Coordonatorii, acum vă rog, au cuvântul, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt coordonator. Vorbesc uh, în calitate de coordonator, dar și ca raportor pentru bugetul 2016. Vreau să îi urez bun venit doamnei comisar și să-i mulțumesc pentru uh, disponibilitatea de care dă, dă dovadă și nu e prima oară, bineînțeles, este disponibilă întotdeauna să se întâlnească cu noi și iată imediat ne prezintă proiectul de buget rectificativ și uh, în speță această chestiune care este o urgență. La începutul anului și în iulie, Parlamentul a făcut referire la situația migrației, la criza refugiaților, spunând că aceasta este o situație de urgență. Iar noi trebuie să fim consecvenți. Eu am spus de multe ori că solidaritatea Uh, nu, este, nu trebuie să rămână doar la nivelul vorbelor, trebuie să treacă și la nivelul faptelor și să fim consecvenți. Iar, iar um, de aceea eu uh, cred și eu cred că această propunere este importantă și, uh, bineînțeles, problema aceasta Eh, este, eh, are o dimensiune importantă la nivel intern, vorbim de rubrica 3 și la, la nivel extern. Și avem un pachet pentru a soluționa această problemă importantă, unde eh, trebuie să se adauge rubrica 3, rubrica 4, fondul pentru imigrație și apoi alte instrumente, instrumente, instrumentul pentru dezvoltare, instrumentul pentru cooperare și, bineînțeles, agențiile europene. Iar astfel, cred că este inacceptabilă interpretarea Consiliului în ceea ce privește reducerile, reducerile care, s-au, care se doresc la instrumente de la rubrica 4, la instrumente care ajută la soluționarea acestei probleme la cauză, lucrându-se la cauză, fiindcă trebuie să lucrăm întotdeauna la cauză. Și pentru E vorba de situații extraordinare, e vorba despre situații de urgență. Noi trebuie să avem pentru acestea un sprijin financiar suplimentar. Iar aici Um, o să uh, vedem cine uh, dorește într-adevăr să colaboreze. Fiindcă aceasta este o situație de urgență, o situație extraordinară, care necesită, deci, mijloace financiare suplimentare. Iar astfel, iată de ce eu uh, ne felicit pentru faptul că folosim instrumente de flexibilitate, cum ar fi rezerva pentru situații de urgență și aș dori să um, ridic două aspecte. În 2015, care este suma suplimentară care, pe care am obținut-o uh, din uh, reafectarea, realocarea fondurilor, iar uh, acest ajutor care se propune pentru 2015 și aș vrea să întreb dacă se poate ști pentru 2016 care este impactul pe care îl are această situație și care sunt propunerile Comisiei pentru uh, anul 2016. Vreau să vă întreb dacă uh, se poate anticipa uh, scrisoarea rectificativă, cum va arăta aceasta în octombrie 2016. Noi aprobăm propunerea de buget pentru 2016. Cu, am aprobat-o cu majoritate covârșitoare în comisie, ceea ce reprezintă și rezultatul mandatului pe care l-am primit la dialogul tripartit. Am aprobat o propunere care este riguroasă și care dorește să facă față provocărilor cu care ne confruntăm și să folosească la maxim instrumentele de flexibilitate. Noi suntem modești, fiindcă la rubrica 4 am, uh, nu am depășit marșa, ceea ce uh, arată că noi dăm dovadă de bunăvoință în ceea ce privește rigoarea, dar toată disponibilitatea care există la nivelul instrumentelor de flexibilitate trebuie să fie folosit aici și iar trebuia să ajungem la un consens și să fie foarte clar că instrumentele de flexibilitate, așa cum este foarte clar, depășesc plafonul, depășesc limitele bugetare. Instrumentele de flexibilitate sunt în afara plafonului. Nu folosesc uh, marjele existente, fiindcă altfel nu ar putea, n-am putea să le numim instrumente de flexibilitate și nu ar fi diferite niciun fel. Vreau uh, să felicit Comisia pentru poziția asta. Bineînțeles că e nevoie de o acțiune urgentă. E vorba de demnitatea oamenilor. E vorba de vieți omenești. Și vine iarna, să nu uităm, nu putem să rămânem cu brațele încrucișate, trebuie să fim consecvenți și să trecem la acțiune. Vă mulțumesc. Și... Mulțumesc. Și numele iar domnul Căzbuc. Nu? Monsieur Depré. Domnul Depré. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să constat că ECR-ul este de acord cu propunerea comisiei. Minunat! Doamna comisar, da, tăcerea înseamnă consimțământ, cel puțin eu așa interpretez eu lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru că ați venit imediat după reuniunea Colegiului Comisarilor prin care a fost adoptată propunerea pe care ne-ați prezentat-o astăzi Apreciem foarte mult gestul dumneavoastră. Cred că îmi pot permite să spun că nu o să întâmpinați nicio rezistență din partea Parlamentului European, nici din punctul de vedere al calendarului îl vom parcurge cât se poate de rapid și nici din punctul de vedere al conținutului propunerilor dumneavoastră, referitor în special la sumele suplimentare. Dacă am înțeles eu bine, în total ne propuneți o sumă de 9,6 miliarde de euro. Dar în cazul acestei sume totale, multe sume mai mici vor depinde mai întâi de toate de atitudinea Consiliului Uniunii Europene și, în al doilea rând, de câți bani vor pune la dispoziție statele membre, de exemplu în, cadrul uh, fondului, în cazul Fondului Fiduciar pentru Africa și alte astfel de fonduri. Înțeleg că propunerile sunt în curs acum și statele membre le analizează pentru a vedea în ce măsură sunt de acord să, cu aceste credite de angajament. Le analizează și ele, așa cum le vor analiza și Parlamentul European. Nu o să intru în amănunte, cel puțin deocamdată, pentru că încă n-am putut să am avut timpul necesar să analizez propunerea dumneavoastră în detaliu, însă iată câteva reflexii din partea mea. În ce privește fondul AMIF, mobilizarea sumelor pentru fondul AMIF. Chiar dacă nu veți răspunde acum, o puteți face mai târziu, există un regulament care stabilește care sunt sumele ce trebuie alocate în cadrul fondului AMIF. Desigur, sunt convins că știți care este acest regulament, dar aș vrea să, fiu, să știu că felul în care ați stabilit dumneavoastră sumele acestea ce vor trebui alocate este compatibil cu ce cuprinde regulamentul respectiv, pentru că acolo se stabilește clar care sunt sumele punctuale ce vor fi alocate. Deci aici, dacă se poate, să-mi puneți la dispoziție mai multe informații, dacă nu astăzi, poate mai târziu. Apoi, încă un lucru de care dumneavoastră n-ați vorbit acum, dar bănuiesc că se regăsește în propunerea dumneavoastră, e vorba de adaptările legislative ce vor fi necesare. Dumneavoastră propuneți, de exemplu, o întărire considerabilă a mijloacelor de care dispune agenția Frontex. Ce înseamnă acest lucru? Că va avea Frontex misiuni noi? Va dispune și de competență de inițiativă pentru returnări, ceea ce nu este cazul în prezent. Deci, în propunerile dumneavoastră Uh, există elemente care vor uh, da naștere necesității unor adaptări legislative? Pentru a face posibile creșterile acestea la care v-ați referit, sigur, n-am analizat propunerea dumneavoastră în detaliu. Dar, ținând seama de caracterul urgent al situației și de propunerile cu care veniți dumneavoastră, bănuiesc că plățile uh, pe care le aveți în vedere pentru 2016 vor fi menținute Există o evaluare în acest sens? Adică știți că noi uh, suntem foarte atenți ca Uniunea Europeană să-și respecte angajamentele din punctul acesta de vedere al plăților, ca nu cumva să ajungem într-o situație în care ne-am mai aflat în trecut. Dacă se poate și la această chestiune câteva lămuriri din partea dumneavoastră. Mai am și alte întrebări, dar sunt convins că vom avea ocazia să mai discutăm despre ele atunci când vom analiza în detaliu propunerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. Aș vrea să Subliniez numai câteva idei, pentru că multe din lucrurile pe care voiam eu însumi să le spun au fost uh, menționate deja de antevorbitori. Mulțumesc foarte mult pentru propunere, doamnei comisar, și puteți conta pe comisia noastră. O vom analiza cât se poate de rapid și Puteți conta și pe deschiderea noastră față de sumele pe care le propuneți și față de detaliile propunerii dumneavoastră. Chiar dacă s-ar putea ca pe aici, pe acolo, să vrem să mai nuanțăm câte ceva, să mai schimbăm pe aici, pe acolo câte ceva, să mai introducem, să mai scoatem câte un element, dar... De exemplu, poate că avem în mai mare măsură nevoie de EASO decât de Frontex. Cred că trebuie să punem accentul pe claritate, pe transparență. Pe asta vrem să punem uh, accentul noi în cadrul Parlamentului European și al Comisiei noastre. Vorbiți despre acțiuni uh, întreprinse în țările de origine. Ce fel de acțiuni ar fi acestea? Ce fel de acțiune aveți în minte? Important este să existe consecvență. Apoi, discutăm de noi fonduri suplimentare care vor fi necesare în situații de urgență. Dar dacă apar noi situații de urgență, vom putea să le facem față fără noi resurse. Pentru că nu poți să răspunzi oricărei uh, probleme nou apărute fără să existe fonduri suplimentare. E nevoie de o politică bugetară consecventă în ansamblul său, fiindcă am discutat despre instrumentele de flexibilitate, cum să le folosim, cât de intens, în ce măsură, și cred că în dezbaterea noastră, din dezbaterea noastră, a rezultat foarte clar care va fi poziția noastră pe această temă. Și încă un lucru, doamnă comisar. Noi vă mulțumim că reacționăm, iată, la evenimentele în curs, dar asta e și problema cumva, că reacționăm mereu. Venim mereu în urma evenimentelor, în urma realității. Poate că n-ar strica să le și anticipăm nițel poate nu numai până la sfârșitul acestui an, ci să avem cumva un fel de primă versiune a proiectului de buget pentru anul celălalt, nu? Pentru a putea să facem legătura dintre nevoile de care vorbeați dumneavoastră pentru anul 2016 și uh, suma totală de care vom dispune și care va putea fi folosită în 2016. Sigur că de toate detaliile vom vorbi și în procesul de conciliere și încă o dată aș pune accentul pe ideea de a anticipa evenimentele. Mulțumesc, domnul Zanni. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și doamnei comisar, care, iată, încă o dată a dat dovadă de disponibilitate, ca de obicei, față de comisia noastră și a reacționat cu mai multă celeritate decât colegii săi în ce privește asumarea unor măsuri de urgență, lucru pentru care îi și mulțumim. Pentru a relua ultima parte a spuselor domnului Maragal. Cum spunea și dumneavoastră, acest proiect de buget rectificativ este foarte bun, dar el trebuie să se constituie într-un prim pas dintr-un pachet mai amplu, care să nu implice doar Comisia pentru Buget, în încercarea de a face față unei situații de urgență, ci trebuie să fie vorba aici de un pachet mai amplu, global, care să țintească cauzele problemei. Cifrele de pe teren sunt dramatice. Oamenii care ajung în Germania au ajuns până la 9-10 mii de persoane pe zi, adică 8-900 de mii de persoane până la sfârșitul anului. Și asta încă sunt cifre optimiste. Așadar, cifrele sunt absolut uriașe și cred că măsurile de urgență din bugetul pentru 2015 cred că nu reflectă aceste cifre în mod uh, eficient și cred că nici în 2016. De aceea cred că esențial va fi să discutăm Parlamentul, Comisia, pentru a uh, fi pe aceeași lungime de undă pe marginea acestei probleme. Însă cred că problema cea mai mare va fi ca noi, noi, cele două instituții, să discutăm cu Consiliul acolo va fi problema cum vor fi distribuite aceste fluxuri migratorii, 120.000 de migranți, este o sumă încă nu foarte mare și știm câte probleme a creat ea în rândurile statelor membre. Deci, dificultatea o vom întâlni în discuțiile cu Consiliul. Și încă un lucru la care colegii mei nu s-au referit până acum, se referă la controlul exercitat asupra acestor fonduri. Sigur că ele trebuie să fie deblocate, e important ca Uniunea Europeană să contribuie la rezolvarea acestei probleme, iar povara fiscală trebuie să nu se afle pe umerii acelor state membre care au avut ghinionul să se afle într-o anumită poziție geografică și deci sunt mai expuse acestor fluxuri migratorii. Deci trebuie să ne gândim și la partea de control a acestor fonduri puse la dispoziție. Până acum, în Europa, acest proces nu s-a dovedit nici eficient, nici suficient de util. Știm că OLAF are dificultăți uriașe în a controla utilizarea corectă a fondurilor europene. Procedura prevede ca OLAF să primească o atenționare cu privire la o posibilă fraudă dintr-un anumit stat membru și dacă statul membru zice totul e ok, atât, acolo rămân lucrurile. Olaf nu are competența de a face anchete suplimentare. Însă noi în Italia, dar cred că același lucru se poate întâmpla și în alte state membre, am discutat cu ministerele, cu colegii din ministere și am constatat că există probleme serioase de gestionare a acestor fonduri. Deci e bine că fondurile se, debloc- se deblochează, dar cumva ele trebuie să fie controlate într-o mai mare măsură pentru a ne asigura că ele sunt corect utilizate. Altminteri, riscăm să fim tot timpul în situația de a face față unei probleme de urgență. Și banii pe care cu greu reușim să îi aducem pentru a face față acestor probleme să fie din ce în ce mai puțini. Acesta este, acesta este rugămintea mea, să facem un efort și în această direcție. Vă mulțumesc. Da, uh, sigur, uh, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește nevoia controlului și nevoia de a preîntâmpina derivele. Dar uh, când ne-am deplasat în iulie la, în Italia, la Sicilia, impresia noastră a fost că fondurile europene nu reprezentau decât maxim 10% din cheltuielile angajate de autoritățile naționale și locale în Italia. Iar în aceste circumstanțe nu prea putem să ne arătăm exigenți în momentul în care vorbim în numele Europei, în numele Parlamentului European. Înainte de a vă da cuvântul pentru a răspunde raportorului și coordonatorilor și apoi uh, o să dau cuvântul uh, celorlalți membri care doresc uh, să-și pună părerea, dat că există fonduri care trec prin bugetul european și care trec prin anexele bugetului european, mă refer la Fondul European pentru Dezvoltare, care nu, este, nu face parte din buget și care este alimentat de statele membre. Și dat că există contribuții directe din partea statelor membre, poate ar fi bine să avem un, un tablou general pentru a vedea exact uh, care sunt fondurile în 2015-2016, care, care sunt uh, sumele care au trecut prin buget, ce ține de fondul uh, fondul de dezvoltare europeană și ce ține de statele membre pentru a vedea cât de eficiente sunt măsurile care vor fi luate. Și poate am putea lansa un apel pentru a găsi mecanisme de simplificare la nivel european și de clar clarificare a situației, precum și de eficientizare a acesteia. Mulțumesc. Doamnă comisar. Aveți cuvântul. General et des coordinateurs. Merci. Uh, le chestii... Mulțumesc. Întrebări foarte interesante și pline de conținut. O să încerc să răspund pe cât îmi stă în putință, chiar dacă, bineînțeles, și bineînțeles, uh, sunt amănunte care vă vor uh, face să înțelegeți mai bine situația și spunându-vă că vă sunt tot timpul la dispoziție pentru răspunsuri. Sunt întru totul de acord cu domnul președinte. În ceea ce vește faptul că flexibilitatea și-a dovedit importanța în aceste, această perioadă de criză. Ceea ce ne face să înțelegem mai bine cum abordăm un buget care să slujească intereselor europene cel mai bine, mai ales în ceea ce privește aprofundarea și consolidarea flexibilității acestui buget? O să încerc să răspund întrebărilor în ordinea în care au fost adresate. În primul rând, în ceea ce privește relația între angajamente și plăți. am identificat, am, uh, am reușit să acoperim uh, plățile, dat fiind că programele de coeziune au fost aplicate mai încet. O parte a plăților însă uh, va fi făcută în 2016, ceea ce înseamnă că în momentul în care facem propunerea de buget rectificativ pentru 2016, va trebui să exemplificăm toate detaliile despre modul în care se va face acest lucru. S-a făcut o întrebare, s-a adresat o întrebare despre cele 170 de uh, milioane fonduri alocate, dar suma este mai mare. Noi am identificat la 47 de linii bugetare sume care pot fi realocate, cele mai, cei mai mulți bani vin de la ITER, 97 de milioane, și Copernicus, 53 de milioane dar, am, dar mai sunt și alte 45 de linii bugetare de unde se pot realoca fonduri. Noi am, am uh, luat fiecare program, fiecare proiect pentru a mobiliza cât mai mulți bani. Așa, în spirit de glumă, vreau să vă spun că colegii mei de la comisie cred că o să-mi dea porecla aspiratorul. Fiindcă eu am încercat să absorb de peste tot fiecare bănuț. Dar lăsând gluma la o parte, am fost întrebată ce procent din această finanțare uh, vine în anul 2015 și cât în 2016. În 2015 propunem 950 de milioane de euro din, din uh, această uh, sumă de 2,9 miliarde mm, finanțare suplimentară despre care am vorbit și în 2016 1,95 miliarde de euro. În ceea ce este structura generală, vreau să vă spun că am început anul cu 4,5 miliarde prevăzut în bugetul 2015-2016. Am adăugat prin două propuneri ale Comisiei 1,2 miliarde și apoi 1,7 miliarde pentru rubicile 3 și 4. Iar această sumă de 2,9 miliarde este împărțită între 2015 și 2016 950 de miliarde și pe 2015 și 1,95 miliarde în 2016. Mai mult am <coughs> alocat bani, mai ales de la Fondul European de Dezvoltare, Fed, e vorba de 1,8 miliarde de euro din fondul pentru Africa. Asta înseamnă în totalitate 4,7 miliarde suplimentare dublu față de sumele, suma care am început. Îmi cer scuze, dar nu, nu, o, să, nu o să urmăresc chiar ordinea întrebărilor, dar încerc să, sum, să fac un rezumat. S-a spus, foarte important, că ar trebui să fim mai prevăzători și nu să reacționăm pur și simplu la evenimente de dragul uh, echipei mele, de dragul echip, de dragul colegilor mei, vreau să vă spun că în momentul în care am prezentat proiectul de buget 2016, înainte de a izbucni criza, am propus majorări semnificative pe trei domenii. Migrație, 30%, față de 2015 la rubrica 4, acțiune externă, 28,5%, Uh, majorare și ocupare și locuri de muncă și crește 20-25% uh, majorare. Deci noi am, am, am dat dovadă de prevedere, dar bineînțeles nu am anticipat magnitudinea acestei crize, însă am anticipat-o și am făcut o propunere care ar, pe care a dovedit-o timpul ca fiind una mânată de obiective și priorități. S-a adresat o întrebare cu... S-a adresat la următoarea întrebare. În ce măsură putem oferi plățile necesare și putem face ce ne-am propus cu instrumentele de flexibilitate în momentul în care acestea sunt sub plafon? La comisie consider suntem de acord cu poziția Parlamentului privind instrumentele de flexibilitate. Noi considerăm că ar trebui să fie percepute ca fiind în afara CFM-ului, deci să depășească plafoanele, să nu fie limitate la acest însă nu am reușit să ne înțelegem cu Consiliul. Bineînțeles, va trebui în continuare să discutăm acest lucru. la revizuirea de la jumătatea parcursului vom uh, reuși să ne aplecăm asupra tuturor acestor chestiuni. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Haideți să începem cu începutul. Trebuie să mobilizăm resurse și să le alocăm în mod eficient. Sper, deci, că nu vom nu vom uh, nu vom uh, nu vom pierde timpul în ceea ce privește acțiunile urgente ce trebuie luate din, acau- din această cauză. Deci, haideți să nu pierdem vremea ciondănindu-ne, depășește plafonul, nu depășește, pentru că avem o situație de urgență. Și uh, dat fiind că unele programe de coeziune nu s-au desfășurat atât de rapid, iată avem fonduri. În ceea ce privește la uh, proiectul de buget pe 2016, așteptăm informații detaliate în ceea ce privește agricultura și abia apoi vom putea finaliza cifrele. Iată de ce mai avem nevoie de timp până la jumătatea lunii octombrie. În ceea ce privește întrebarea ce vom face cu acești bani în țările terțe, de unde fug acești oameni. Am desfășurat această activitate uh, în trecut și vă pot da amănunte despre acest lucru. Combinăm asistența umanitară și fonduri de la instrumentele de vecinătate pentru a face trei lucruri. 1. Să uh, oferim alimente și adăpost, situație de urgență, în situație de urgență. Apoi, vrem să răspundem nevoilor care sunt pe termen lung și foarte importante educație și sănătate, educație pentru copiii refugiaților și uh, o perioadă de îngrijiri medicale. Nu e nimic mai groaznic pentru o familie decât să își scoată copiii de la școală fără niciun um, privându-i de viitorul, de posibilitate de viitor, iar uh, în Liban, Iordania și Turcia, școlile sunt pur și simplu supra-solicitate și nu toți copiii pot să aibă acces la școlarizare. Am discutat cu Gordon Brown și există o inițiativă foarte importantă pentru a răspunde nevoilor copiilor refugiaților. Am uh, început acum câțiva ani cu Tony Lake de la UNICEF uh, să nu avem o generație pierdută, așa se numește acest proiect, și acum, iată, avem, se pune din nou accentul pentru acest lucru, fiindcă uh, fiindcă această situație îi face pe părinți și mai disperați și îi face pe oameni și mai mult să își părăsească țara. Trebuie să anticipăm uh, și situația de peste câțiva ani, când Europa va trebui să fie o sursă principală de finanțare pentru acești oameni care au fugit din Siria din cauza războiului, dar și din, din alte zone de conflict. Mm, am fost întrebată dacă anticipăm schimbări legislative. Da, pe două niveluri. În ceea ce privește repatrierea, s-a pus întrebarea dacă acești bani vor fi folosiți și pentru repatriere. Ei bine, trebuie să definim modul în care putem uh, putem oferi tratament diferențiat celor care, într-adevăr, fug din zone de război și de conflict și dintre cei care vin uh, în Europa doar căutând o viață mai bună. E normal să vrei o viață mai bună, dar trebuie să facem niște priorități acum. Și nu aceasta este prioritatea, bineînțeles. Bineînțeles, uh, pentru cei care caută o viață mai bună. Dacă sunt locuri de muncă, pot să lucreze, dar dacă nu sunt locuri de muncă suficient, atunci trebuie să fim mai organizați, mai disciplinați și să-i ajutăm să se întoarcă la ei în țară, pe acești oameni. În momentul în care se întorc la ei în țară, ar fi mult mai eficient să avem o politică de dezvoltare um, care să corespundă acțiunii noastre de repatriere, pentru că acești oameni când se întorc acasă să își poată găsi un loc de muncă acasă. Până acum nu am luat uh, în serios suficient de mult această chestiune de a pune pe aceeași uh, nivel politica noastră de dezvoltare cu crizele și conflictele din lume. Avem, uh, avem nevoia de a pune accent pe statele fragile, dar vreau să vă spun că se schimbă mentalitatea acum, se pune accentul diferit pentru a uh, pentru a folosi politicile europene și fondurile europen, europene în mod mai bun pentru a ne echilibra acțiunile. Nu ar fi suficient să-i trimite pe oameni acasă, fără să ne gândim ce se întâmplă cu ei când ajung în țările lor de origine. Și am avut experiențe foarte bune în acest sens. A doua acțiune legislativă pe care o prevedem este definirea modului în care ne ocrotim frontierele europene și, bineînțeles, aici e mult de lucru. Am fost întrebată dacă pozițiile pe care le propunem uh, pentru uh, posturile pe care le propunem pentru um, Europol și Frontex, dacă sunt numai pentru anul acesta, nu, bineînțeles, nu cred că se va termina criza până la sfârșitul anului. Acestea sunt în afara reducerilor de 5%, bineînțeles. Când ne confruntăm cu o astfel de prioritate, bineînțeles că trebuie să avem o perspectivă pe termen mediu și să spunem că da, vom, um, vom respecta procentul de 5% al angajamentelor noastre, dar acum haideți să ne concentrăm asupra situațiilor critice, situațiilor de urgență. Mai uit la întrebările care au fost adresate aici. Da, egalitate calitatea controlelor, bineînțeles, mai ales când e vorba de transferuri de fonduri rapide. Da, bineînțeles că suntem foarte atenți la asta și la fel de atenți suntem la importanța regândirii întregului scop al mai multor instrumente, cum ar fi asistența umanitară, de exemplu. Aceste, aceste fonduri se folosesc pentru acțiune în, pentru acțiune în afara Uniunii Europene și folosim asistența umanitară, în mod normal, doar în țările sărace. Dar trecem prin situații excepționale. într-o situație excepțională. Am făcut deja o excepție și am oferit asistență umanitară uh, Japoniei uh, când s-a confruntat cu uh, dezastrul sau. Și întrebarea este, sunt, ce facem? Ne ocupăm de țări sau de oameni? Dacă avem milioane de refugiați care vin acum în Europa, asistența umanitară nu se, apl- se, se mai aplică? Sau poate ar trebui să dăm bani acolo unde sunt nevoi, acolo unde sunt oameni care au nevoie de ei. Bine, nu vom rezolva această problemă astăzi, dar este doar un exemplu al unui principiu mai larg. Trebuie să vedem ce instrumente avem, și să vedem cum s-a schimbat realitatea și modul în care aceste, aceste instrumente se pot adapta noi realități. Sper că am răspuns tuturor întrebărilor și că n-am uh, pierdut niciodată. Da, da, da. Uh, îmi spun colegii mei că mi-atrag atenția asupra unui lucru. Poate nu n-aș fost nevoie să spun, dar spun. Dar o spun. Situația e urgentă, deci haideți să trecem la acțiune rapid. Et pour l'urgence, Nous attendons que le Conseil se... Atunci să așteptăm să se fi pronunțat Consiliul și poate că așa o să avem și mai multe idei despre calendar. Mulțumesc foarte mult, doamne comisar, pentru aceste răspunsuri și dau cuvântul acum acelor colegi care au dorit să își transmită observațiile și probabil să vă și pună câteva întrebări. Domnul Böge. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că ați venit imediat după ce s-a luat decizia în comisie pentru ca să ne spuneți și nouă despre ce s-a discutat acolo. Mi se pare foarte bine și că în finalul uh, declarației dumneavoastră ați mai atras atenția încă o dată asupra nevoii de ajutorare de urgență, care este un lucru prioritar în momentul de față și de asemenea nu vrem să pierdem din ochi uh, faptul că trebuie să creăm și măsuri de stabilizare pe termen scurt ceea ce este foarte important. Altceva foarte important este să ne gândim și la un context strategic despre cum se va continua în această problemă în momentul în care se mai crede că există o șansă de reconstrucție în acele țări. Dacă spunem, de exemplu, că ceva este urgent, totuși nu pot să mă abțin să nu vă spun că totuși nu avem instrumentele și mecanismele de care avem nevoie la nivel internațional sau la nivelul Uniunii Europene pentru a putea cu adevărat să acționăm atât de repede cât trebuie. Dacă ne uităm, de exemplu, și mă refer aici la bugetul Uniunii Europene, așa cum mă refer și la bugetul Germaniei și la celelalte state membre, deci dacă ne uităm, de exemplu, că în ciuda urgenței situației, urgență care este impusă de această situație, până la sfârșitul lui septembrie, cam 40 până la 50% din fonduri care erau prevăzute pentru fondul global de alimentație și care fuseseră deja alocate Uitându-vă, deci, la comunicarea noastră în do- din 23 septembrie, constatăm, în ciuda acestor fapte, că ONU spune că în criza din Siria, în 215 din 4 miliarde, numai 38% din ceea ce s-a s-a, este necesar s-a putut obține. Deci dumneavoastră faceți chiar dumneavoastră referire la aceste 40% și faceți propunerea tot în această comunicare că 2 miliarde să fie plătite din partea bugetului european și din partea statelor membre pentru a suplimenta tocmai această lacună. Trebuie de aceea să nu ne prefacem că nu vedem această problemă, pentru că nu am acționat la timp. Este un lucru evident. Și dacă nu acționăm uh, la timp, uh, acest lucru dă un impuls și mai puternic uh, acestor fluxuri migratorii. Și de aceea este extrem de urgent să acționăm cât se poate de repede și mai ales să avem un pachet credibil care să se asocieze cu această dorință. Și aici este, revin eu cu rugămintea mea și vă rog pe dumneavoastră să transmiteți mai departe acest mesaj. Uh, am putea să spunem, de exemplu, că momentan comportamentul Consiliului la prima lectură cu privire la 2016 a fost un banc, pur și simplu, dacă situația n-ar fi însă atât de dramatică încât să nu se poată râde. Însă, dacă vorbim de Consiliu, trebuie să punem și întrebări destul de interesante. Doamnă comisar noastră, din motive justificate, ați vorbit de fondul de acest fond de ajutorare pentru Africa de Nord pe care vreți să-l propuneți și vreți să faceți anumite transferuri. Acolo vedeți că există un, o rubrică contribuțiile statelor membre și din câte văd eu, numai Spania și Franța s-au arătat gata să umple acest fond cu câteva, cu ceva substanțial. Dumneavoastră însă vorbiți de toate statele membre, 1,8 miliarde contribuție. Se pare că există doar două țări, însă momentan care au contribuit foarte puțin, dar și aceasta este mult prea puțin. Italia și Germania de asemenea vor să contribuie din bugetul european la acest fond. Și dumneavoastră după aceea spuneți, haideți să mai facem încă o propunere, să luăm 300 de milioane, ați spus, citez, din uh, NP, și din 200 uh, de milioane din programele de preaderare și celelalte 500 de milioane le luăm de la statele membre pentru ca să putem avea un mecanism care să funcționeze și să avem cu adevărat o acțiune globală care să fie la nevoia, la înălțimea um, așteptărilor cetățenilor. A spus dumneavoastră așa. Eu înțeleg că dumneavoastră doriți să luați aceste măsuri pentru că este clar că în momentul de față nu se prea poate face altceva. Nu poți să vorbești sincer despre acest subiect altfel decât să spui că ceea ce urmează în următoarele săptămâni și în următoarele luni și ani nu se va putea face fără o revizuire a perspectivei financiare. Și aș vrea să știu acum, în acest context, când catadixește Consiliul și statele membre să acționeze, când sunt gata să își uh, recupereze toate întârzierile pe care le au în ceea ce privește contribuțiile la Fondul Global de Alimentație, că de obicei e business as usual la el, la sfârșitul anului bagă un pic mai multe fonduri acolo, dar de fapt problema este mult mai gravă, s-a jucat Mikado și s-a răsturnat totul, cine s-a mișcat primul a pierdut. Dacă dumneavoastră însă președinția Consiliului aici. Veți putea să transmiteți statelor membre că aceste hotărâri ale Consiliului trebuie să aducă și un miliard de fonduri concrete pe masă să vedem cum o să puteți să-i convingeți, pentru că s-a spus, de exemplu, citesc aici că la G7 s-a vorbit de 1,1 miliarde de dolari, din care 560 de milioane sunt prevăzute din, că, din fondurile europene care au fost, de fapt, deja prealocate de către doamna Mogherini și garantate la începutul anului, exact ce a spus domnul președinte înainte. Mi se pare că ne cam uh, pierdem în cifre aici și ar fi foarte bine să fim un pic mai clare în ceea ce privește alocarea acestor fonduri și repartizarea și structurarea lor, pentru ca să înțeleagă toată lumea ce doriți să faceți ca să putem lucra corect. Nu pot decât să adresez un apel uh, Consiliului pentru ca toate aceste lucruri să fie rezolvate cât se poate de repede, pentru că altfel nu au niciun sens. Nu este nevoie numai de retorică și de aprobări. E vorba și de a spune când exact vor începe să curge, curgă acești bani și cel mai bine ar fi fost alaltă ieri, pentru că altfel nu mai puteți să vorbiți deloc despre o responsabilitate morală, este o rușine, altceva nu este decât o rușine și dumneavoastră veți fi după aceea cei care veți fi vinovați de faptul că pentru milionul următor de oameni dumneavoastră veți fi responsabili pentru că ei vin, pentru că noi nu am acționat la timp. De aceea vin acum. Aș vrea prin aceste remarci, doamne comisare, nu să spun că nu este nevoie de măsuri urgente. Sunt absolut de acord că pachetul pe care l-ați prezentat noastră este necesar, câteodată unele lucruri nu ne convin, dar trebuie să ne punem întrebarea la timp și justificat. Dacă uh, toate măsurile de stabilizare pe termen lung care sunt necesare vor putea cu adevărat să fie atinse doar prin atât. Oare putem doar să luăm din programele de vecinătate, care sunt trei la număr, nu mai mult, așa cum ne-a spus și Consiliul, care ne-a enumerat 450 de milioane de reduceri în prima lectură după ce s-a discutat acest subiect? Deci să spunem că luăm un pic de acolo, un pic de colea, și, de fapt, mai ne și certăm cu Turcia pe parcurs, pentru că există tot felul de transferuri din bugetul pe care îl primea de 176 de milioane de euro și vorbim în continuare după aceea de uh, transfer de fonduri pentru a putea finanța acest lucru. Aveți dreptate. Toate aceste chestiuni, din punct de vedere conținut, sunt pe ordinea de zi. Ce facem cu programele internaționale mi se pare absolut justificat. Inclusiv aici vorbesc de ajutorul pentru bugete, de cooperare, de aspectele care trebuie să fie uh, să îmbunătățească cooperarea, mai ales cu țările terțe și cu Africa. Însă nu putem să ne prefacem că mai zgâriem un pic de colo și mai zgâriem un pic de dincolo, din fondul de dezvoltare și de pe colea, pentru ca să avem puțin bani și ca să avem acum un fond de ajutorare global, așa cum a spus, și restul vedem în liniște mai târziu de unde luăm banii. Bineînțeles, că dacă sunteți de acord cu astfel de retransferuri, eu aștept de la dumneavoastră, doamnă comisar, ca în cadrul comisiei, în cadrul colegiului de comisar să lucrați cu colegii pentru a vedea ce este necesar pentru stabilizare și cum vor trebui să arate aceste programe în mod concret, pentru ca să nu ajungem din nou la un blocaj și să ne punem din nou în pericol credibilitatea și să o pierdem definitiv. Așadar, rugămintea mea, doamnă comisar, este să facem cât mai repede toate aceste măsuri, pentru că eu cred că deja multă răspundere nu a fost chiar uh, prea uh, onorabilă și că am mers cam melcu până acum. Și un ultim comentariu, cred că în acest context este necesar ca în momentul în care revine puțină liniște să ne mai gândim mai bine la instrumentele și mecanismele pe care le avem la dispoziție, pentru că legislația este una și nu e neapărat de luni de zile acolo care contează la calendar, dar când trebuie să acționezi repede, când poți să vezi cum poți avea un, o procedură fast track de urgență, cum putem să facem pe viitor să nu mai ajungem într-o astfel de situație. Eu cred că aici Comisia datorează o explicație și statele membre și ele ar trebui să își folosească un pic creierul. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc foarte mult, domnule Böge. Domnul Ulbricht. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, în primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la noi în comisie, pentru că și sper că aceasta va deveni tradiția să veniți la noi, nu neapărat în situații astfel de urgente, dar mă refer la rapiditatea comunicării între comisie și Parlament. Nu se întâmplă foarte repede ca Parlamentul European să fie luat în serios și de aceea vă mulțumesc foarte mult pentru că dumneavoastră ați făcut acest lucru. Câteva remarci bugetare. Colegii noștri de la AFET, ne-au informat că una din motivele pentru care există acest flux de persoane masiv este reducerea fondurilor pentru uh, taberele din Turcia și din Liban. Întrebarea mea este despre ce reducere e vorba? Cine a redus aceste ajutoare pentru tabere? Au fost, au, au fost uh, statele membre sau au fost, uh, a fost comisia? Pentru că politicienii ne spun că acesta este unul din motivele pentru acest flux masiv de persoane. Deci cine este practic parțial uh, vinovat? Nu vreau să arunc vina pe nimeni, vreau doar să înțelegem situația. Înseamnă acest lucru că dacă dăm înapoi acest ajutor se rezolvă problema? Sau ce înseamnă? Înseamnă că facem ceva nou prin acordarea acestor fonduri suplimentare? Aceasta e întrebarea politică. În ceea ce privește bugetul, doamna Gordia Zabal v-a întrebat despre creditele de angajament și de plăți și de faimosul, uh, uh, faimoasa întârziere care trebuie redusă, așa numitul backlog. Poate că ar trebui să se spună foarte clar propunerea pentru anul viitor de 2% pentru backlog-ul din 2017, chiar cu reducere a vitezei la cheltuielile din fondul de coeziune, eu cred că și aici este un pericol foarte mare. Poate ar trebui să o spunem pe față. Va fi foarte dificil să reducem această întârziere, pentru că vom avea apoi o nouă întârziere care va apărea pe următorii ani. Și două remarci sau poate întrebări, care eventual uh, anticipează cumva situația. Puteți să-mi spuneți, doamne comisar, care este părerea dumneavoastră, care va fi influența deciziei dumneavoastră de astăzi pe conciliere și care va fi impactul uh, acestei decizii și a situației pe revizuirea CFM. Știți acum, după această situație urgentă, când veți propune revizuirea CFM la jumătatea anului, în aprilie-mai sau la sfârșitul anului. Îmi pare rău că anticipez cumva decizia, dar este din ce în ce mai importantă pentru noi astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Holmeier. Da. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să-l susțin 100% pe colegul meu, Raimar Böge, pentru că avem exact aceleași preocupări și noi și consider că aceleași lucruri sunt urgente. În ceea ce privește depășirea crizei sau, uh, mai bine spus, uh, anticiparea crizei atât în statele membre cât și în Uniunea Europeană, mi se pare că lucrurile stau foarte prost în acest capitol momentan. Ba chiar putem spune că anumite evoluții care se vedeau deja de mai de mult și care au fost așteptate să cadă practic pe picioarele noastre, astfel încât am fost obligați să acționăm și am fost obligați să găsim soluții de urgență. Văd ceea ce ați uh, înaintea dumneavoastră ca fiind ceva foarte pozitiv și celeritatea care trebuie absolut susținută. Aș vrea însă să vă întreb ceva despre perspectiva pe termen mediu. Până când credeți că puteți să ne înaintați o perspectivă pe termen mediu pentru ca să știm ce trebuie să facem și cum să planificăm în următorii 3-4 ani? Pentru că dacă nu avem nicio perspectivă și nu plec de la premiza că problema pe care o avem momentan cu criza refugiaților se va rezolva prea repede. Deci plec mai degrabă de la premiza că vom avea de-a face cu o problemă perpetuă de criză permanentă în următorii 2-3 ani și de aceea astfel de măsuri nu vor mai putea să mai fie funcționale. Întrebarea care se pune este dacă avem o formă de calendar, dacă există vreo posibilitate din partea Consiliului în acest sens. Și dacă văd, uh, de exemplu, uh, ceea ce se întâmplă cu IPA, văd că din uh, Turcia vin cei mai mulți refugiați. Va trebui însă să ne punem de acord să susținem Turcia mai pe durată în următorul timp și să încercăm să rezolvăm problema financiar pentru ca să Uh, nu mai fim într-o situație atât de strânsă ca acum. În plus, mai am o întrebare la ceva pe care îl regăsesc aici, doamnă comisar. Doamna Holmeier, între, întrerupe președintele, vă rog dacă se poate să fiți sintetică, pentru că doamna comisar trebuie să plece chiar la 12.30. Da, da, eu sunt prima pe care o rugați, dar, dar nicio problemă. vreau să, să continui, pentru că dacă discutăm mai pierdem vremea. Așadar, mai am un, la un punct o, o chestiune importantă cu privire la acordurile de parteneriat, unde există un minus de 18 milioane. E vorba de un program care a fost prevăzut pentru ca să, să susțină, de exemplu, statele din nordul Africii mai bine și pentru ca acestea să poată să își uh, desfășoare politica de pescuit mai bine. Aș vrea să știu, deci, dacă încercăm să rezolvăm o situație de urgență creând altă urgență. Și ce sunt cele minus 2,2 milioane la plăți în domeniul cetățeniei, pe care nu le regăsesc prea bine, nu înțeleg uh, cum au fost ele luate din, uh, din greștere uh, sustenabilă, din resurse și din securitate. Credeți că plățile pe care le-am planificat noi pentru 2016 vor fi suficiente creditele de plăți pentru a putea uh, să rezolvăm uh, problematica acestei crize? Mulțumesc! Sûrement pas. Vous avez tort, monsieur Ali. Sigur nu vor fi. Îmi cer scuze, dar mi-am dat seama că a, a trecut timpul foarte repede și dumneavoastră a fost prima victimă. în cer iertare. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit atât de repede în fața comisiei noastre pentru a ne prezenta proiectul de buget. Într-adevăr, ne aflăm într-o situație foarte îngrijorătoare. Cu toții suntem conștienți de caracterul său de urgență. Din păcate însă, se vede treaba că aceste fluxuri migratorii vor continua să crească. Și în acest context, nu știu cât timp vom putea aplica o astfel de politică pentru a face față situației. Din acest punct de vedere, Parlamentul European și Comisia sunt pe aceeași lungime de unde, suntem cu toții conștienți de natura gravă a acestei crize, dar avem nevoie, cred eu, de o strategie mai cuprinzătoare. Va trebui să facem o analiză și o uh, regândire a mediului de securitate în Africa de Nord, în Orientul Mijlociu. Avem nevoie de asemenea de o strategie. Și când spun avem nevoie, vreau să spun avem nevoie de această strategie acum. La audierea reprezentanților agenției Frontex în Parlamentul European, s-a vorbit despre o strategie pe termen mai lung în contextul Horizon 2020. Ni s-a spus însă că se va începe lucrul la această strategie pe termen mai lung abia din 2020 încolo. Cred că e prea târziu, trebuie să trecem la fapte încă de acum și în acest sens va trebui să existe o linie bugetară încă din bugetul anului viitor în sprijinul unei astfel de abordări cuprinzătoare. Se vorbea de asemenea despre Turcia, despre acțiunile întreprinse în țările de origine. Pentru toate aceste lucruri e nevoie de soluții creatoare de soluții care să dea dovadă de imaginație, pentru că valul acesta de refugiați ne va lovi cu și mai multă putere la anul, de aceea avem nevoie de o strategie de dezvoltare și de un program pe termen cu adevărat lung. Mulțumesc încă o dată doamnei comisar Gheorgheva și doresc să o felicit. Instituțiile Uh, noastre trebuie să găsească un răspuns adecvat în cadrul trilogului. Vă mulțumesc foarte mult și din partea mea pentru prezență și pentru rapiditatea cu care ați acționat și cu rapiditatea cu care ați venit în fața noastră. Trebuie să-i asigurăm pe cetățenii Uniunii Europene că bugetul european reprezintă o parte a soluției la această problemă. Sigur că provocarea este uriașă și bugetul nu este singura soluție care trebuie adusă, dar trebuie să-i liniștim pe cetățenii europeni că se găsesc soluții și în bugetul Uniunii Europene. Apoi, mă alătur celor spuse de domnul Böge. Dacă vrem să prevenim venirea unor noi refugiați în lunile următoare, în număr și mai mare, va trebui ca situația din țările lor de origine să fie îmbunătățită. Numai așa vom putea să ieșim din acest mod continuu de gestionare a crizei. Trebuie să le arătăm oamenilor respectivi că pot rămâne la ei acasă și pentru asta e nevoie de o creștere a uh, banilor alocați pentru repararea situației în țările lor, așa încât să ne asigurăm că fondurile europene îi uh, ajung chiar la cei care au nevoie de ei. Și vreau să adaug uh, încă câteva întrebări, domnule președinte, însă văd că uh, deja vă impacientați pentru că doamna comisar vrea să plece, așa că o să mă limitez la o singură uh, uh, întrebare. Acești 120 de oameni suplimentari angajați în agențiile Uniunii Europene, la, la, în ce moment ne putem aștepta la angajarea lor? Știm că angajarea de nou personal durează luni de zile. Deci, care este termenul pentru sporirea capacității de personal a agențiilor? Vă mulțumesc foarte mult pentru toate intervențiile. Voi începe de la remarca extrem de importantă privitoare la modul în care suntem noi pregătiți să facem față crizei. Nu știu dacă ce am să vă spun este o veste bună sau proastă, dar uh, nu e vorba aici doar de Uniunea Europeană, ci întreaga lume este foarte, are mijloace foarte puține pentru a face față unor astfel de crize. Când Turcia a fost afectată de criza refugiaților, m-am deplasat acolo și timp de șase luni ei au primit 32.000 de refugiați. La momentul acela, Turcia aveau, uh, își făceau, lucra foarte bine în materie de construcție, de clădiri, de mm, uh, gestionarea problemei uh, refugiaților. Pe urmă, au venit 50.000 de refugiați și atunci am întrebat, ce o să faceți dacă o să vină 100? de mii de refugiați și mi-au spus asta nu o să se întâmple. Ei, în momentul de față sunt vreo 2 milioane, datele oficiale spun 1,9 milioane, ceva de genul acesta. Uh, 2 milioane, deci, de refugiați în Turcia acum. Dacă ne uităm la nivel internațional, nu facem altceva decât să trecem dintr-o criză într-alta. N-ar trebui să ne liniștească faptul că și ceilalți sunt într-o situație la fel de proastă ca a noastră la nivelul Uniunii Europene. Trebuie, din contră, să ne elaborăm capacități de anticipare și de reacție rapidă pentru situații de schimbare climatică, pentru tot felul de situații care vor apărea în anii următori din cauza extremismului, de exemplu. Apoi, ce voiam să mai spun? Trebuie să înțelegem încă un lucru, și anume că până acum niciodată lumea, la nivel internațional, deci nu a fost atât de generoasă. Vorbeam despre, la, la panelul de nivel înalt în materie de, finan, de finanțare internațională. Și a fost șocant să constatăm în acea discuție sau să ne păcăm cu ideea mai degrabă, că în 2000, din 2000 lumea a uh, sau în 2000 lumea a cheltuit 2 miliarde de euro pentru asistență umanitară, anul trecut 25 de miliarde de euro. Deci o creștere uriașă care am, care a făcut să trecem de la 2,2% la 18%, o creștere absolut semnificativă însă chiar și așa, niciodată diferența dintre nevoi și finanțare n-a fost atât de mare. Asistența umanitară, asistența pentru dezvoltare vor trebui regândite. Va trebui să regândim în special însă aspectele politice ale acestei crize, pentru că aceste crize umanitare se rezolvă cel mai bine dacă nu se produc. Și sper să asist la mai multă seriozitate și la un nou imbold în activitatea noastră a tuturor, uh, așa cum am văzut în ultimele zile. Europa chiar poate face ceva, poate să acorde mai multă atenție aspectelor de prevenire și asta pentru a găsi drumul dificil adevărat către pace. Nu vreau să mă dezvinovățesc, da, am putut uh, anticipa acum vreo 2 ani am scris uh, un uh, post pe un blog în care spuneam călătorii dificile care creează probleme și vorbeam acolo despre situația din Turcia, Liban și Iordania și arătam că valul de refugiați care se îndreaptă în acele țări va ajunge până la urmă și în Europa, spunând că trebuie investit pentru ca viețile acelor oameni să fie tolerabile, acceptabile acolo unde locuiau atunci. Asta ca să stau eu liniștită, vă spun. Însă de data aceasta nu vă vorbesc numai numele meu, ci numele uh, comunității de asistență umanitară, care ca un uh, greieraș așa pe umăr ne spune uh, ca greierașul conștiinței sunt probleme, sunt probleme, sunt probleme. Deci, trebuie să ne uităm ce se întâmplă și să încercăm să anticipăm ce anume va genera situația de față în viitor. Cum ne putem pregăti mai bine la nivel european pentru a face față acestor crize multiple la nivel internațional? Și sunt convins că putem să ne implicăm mai mult și la nivel politic pe această temă. Apoi, referitor la întrebările care mi-au fost adresate punctual. ce, cum arată imaginea de ansamblu a acțiunilor Uniunii Europene? Tot vorbeați de tot felul de cifre și ce înseamnă ele. Echipa de la DG Bugi încearcă să prezinte în mod consecvent, coerent, ce face Comisia Europeană și ce, care sunt contribuțiile statelor membre pentru a putea arăta în ansamblu imaginea acțiunilor întreprinse la nivel european, nu pe felii și feliuțe și vă spun că facem foarte mult, sigur. Poate că alții ar putea să facă mai mult decât fac, dar nu o să insist asupra acestui lucru. Apoi, în ce privește întârzierile acumulate, considerăm că uh, previziunile până acum sunt încă în picioare, sigur monitorizăm situația, dar de la ultima analiză a Direcției Generale pentru Buget, am putut constata că mm, schimbările sunt doar minore și nu semnificative. Sigur însă că trebuie să stăm cu ochii deschiși și asta și facem. Apoi, în ce privește revizuirea CFM, încă nu avem deocamdată o propunere de calendar și asta din mai multe motive. Acum trebuie întâi să vedem cum putem gestiona această criză, care va fi strategia noastră de angajamente. Să nu uităm că a existat și referendumul din Regatul Unit. Deci sunt o mulțime de factori de care trebuie să ținem seama. Și apoi mi s-a mai adresat o întrebare cu privire la impactul asupra politicii de pescuit. Banii aceia se aflau în rezervă. Cred că e vorba de 18 milioane de euro pentru că până în două, la sfârșitul anului 2015 nu va fi nevoie de un acord, nu vom avea nevoie de banii respectivi. Deci politica de pescuit nu va fi afectată. Apoi cu privire la reducerea de 2,2 milioane în ce privește politica de securitate. Nu e vorba de o reducere ca atare, ci o chestiune care se leagă de fapt de aspectele fitosanitare. Eu vă mărturisesc că nu prea înțeleg despre ce e vorba, dar colegul meu poate da, deci e vorba de cetățenie, dar nu de securitate. Sigur, e bine să fii cetățean, e, bine și, e și mai bine să fii într-o situație de siguranță. Cam atât am avut timp să vă răspund. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a veni astăzi în fața dumneavoastră și vă asigur că vom continua să conlucrăm. Știu, îmi cer scuze, n-am răspuns la întrebarea privitoare la controlul uh, sumelor alocate, la controlul utilizării banilor. Da, va trebui să ne înzestrăm cu mijloace mai mari pentru a ne garanta, pentru a fi siguri că banii sunt folosiți corect. Nu neapărat așa cum am făcut-o până acum. Trebuie să mărturisesc că trebuie să ne revizuim regulamentele financiare, care au devenit practic imposibil de pus în aplicare. Așa de dificil de pus în aplicare încât pur și simplu oamenii refuză să o mai facă. Ar trebui mai degrabă să ne orientăm spre ce anume funcționează, de jos în sus, implicarea cetățenilor, transparență, asumarea răspunderii, tragerea la răspundere, noile tehnologii, folosite altminteri, nu doar prin verificări, verificări, verificări, așa cum procedăm acum. Pentru că problema e că începem ceva în 2015, dar până când uh, ne apucăm să punem în aplicare s-a făcut 2017 și proiectul deja e, de, e depășit. Prin urmare, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și da, aveți dreptate, trebuie să îmbunătățim lucrurile. Mulțumesc, doamnă președintă. Acum, și în cadrul conferinței de săptămâna trecută și dumneavoastră acum ne confirmați încă o dată că de acum încolo avem nevoie de o politică bugetară bazată pe rezultate. Pe noi ne interesează să se reducă aceste fluxuri migratorii. Vrem să nu răspundem doar consecințelor, ci să abordăm cauzele și e important ca, dincolo de aspectele bugetare, să se pună în aplicare și dispoziții instituționale. Vorbeați de Fondul de Ajutorare pentru Africa, dar returnarea cetățenilor resortisanților respectiv este condiționată de acceptarea statului terț respectiv. Or, pentru asta este atunci când oferim niște fonduri statului terț, trebuie ca aceste fonduri să fie condiționate de acceptarea statului terț a persoanelor returnate. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici, doamnă comisar, și iată că avem toate condițiile pentru o revizuire la jumătatea parcursului. Mulțumesc încă o dată Comisiei, care, iată, a fost foarte înțeleaptă când i-a încredințat uh, portofoliul pentru buget uh, fostei comisare pentru asistență umanitară.